Oh, hello. Hello. hello. Uh, ladies and gentlemen, please take your seats. Doamnelor și domnilor, vă rog să ocupați loc. O să începem în cele ce urmează reuniunea. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 9 września 2000. Domnilor și domnilor, declar deschisă reuniunea Parlamentului European. La începutul acestei reuniuni aș dori să anunț decesul lui Egon Klec,